a, a, a, a fost ocazia ca 3.000 de oameni să protesteze împotriva acestor măsuri și împotriva discriminării împotriva minorității. Mulțumesc. Domnul Bulzesc.